în continuare se desfășoară în Libia. În concluzie, aș dori să insist asupra faptului că situația umanitară la frontierele noastre externe ne preocupă și trebuie să lucrăm mai îndeaproape cu statele noastre vecine și cu uh, organizații internaționale pentru a îmbunătăți această situație. Și aș dori să mulțumesc uh, tuturor uh, actorilor, organizațiilor umanitare pentru asistența lor și uh, vom continua să oferim asistență umanitară pentru îmbunătățirea acestei situații la frontierele externe. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult, domn, domnul ministru Brânjac, și acum, în numele Comisiei, dau uh, cuvântul doamnei Dali. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule deputat. Vă mulțumesc pentru această dezbatere importantă. Situația umanitară a refugiaților la frontierele noastre externe e de o importanță maximă și mai ales un motiv de preocupare pentru noi toți. UE promovează respectarea drepturilor refugiaților, a solicitanților de azil și a migranților atât în UE cât și în afara granițelor noastre, în vecinătate. Orice formă de violență împotriva refugiaților și a migranților <laughs> inutil de spus, pentru noi e inacceptabilă. Respectarea drepturilor fundamentale și a statului de drept trebuie asigurate fără excepție. Statele membre trebuie să respecte întru totul aceste principii atunci când implementează acheiul comunitar în ce privește administrarea frontierelor, uh, solicitanții de azil și returnările accesul la procedura de azil și respectarea principiului de non-refoulement, conform Cartei Europene, trebuie întotdeauna să fie garantate. Statele membre trebuie să dispună de mecanismele necesare pentru a preveni astfel de refulări la graniță. Ele trebuie să se asigure și că au mecanisme adecvate pentru a garanta un răspuns prompt și să investigheze orice refulări. Provocările de la frontierele noastre externe sunt multiple, iar Comisia e în contact permanent cu statele membre, oferindu-le asistență, inclusiv uh, asistență financiară pentru formarea uh, vameșilor, pentru a respecta toate aceste uh, reglementări. Monitorizăm de asemenea situația la frontierele externe în mod constant, fiind în contact cu statele membre în ce privește eventualele uh, um, încălcări ale legislației UE la frontiere. Ca mm, gardian al tratatelor, Comisia va acționa ori de câte ori e necesar. Mai mult decât atât, acum avem o nouă agenție pentru Poliția de Frontieră și uh, Paza de Coastă. Uh, ne concentrăm pe nevoia imperioasă de a fi respectate drepturile fundamentale, motiv pentru care uh, o strategie specifică pentru drepturile fundamentale a fost elaborată pentru noua agenție, la Poliția de Frontiere și a de Coastă. A fost numit un uh, supervisor pentru a contribui la această strategie a agenției pentru a monitoriza respectarea drepturilor fundamentale. Acestea, uh, acești supraveghetori vor verifica în permanență și uh, respectarea drepturilor fundamentale de către Frontex. Ei vor face parte din operațiunile comune și vor fi practic ochii și urechile uh, ofițerilor pentru drepturi fundamentale. Agenția trebuie să recruteze 40 de astfel de monitori până în decembrie 2020. Noua agenție are de asemenea un mecanism de plângeri care permite oricărei persoane care este afectată în mod direct de acțiunile personalului implicat în activitățile agenției și care consideră că a fost că vreun drept al său a, a fost încălcat, se poate plânge în scris către agenția ce se întâmplă la frontierele noastre externe afectează întreaga Europa. Iată de ce UE a susținut întotdeauna pe partenerii noștri și au apărat și refugiații și migranții în respectivele țări vecine. UE este un actor cheie oferirea de asistență refugiaților în întreaga lume, mai ales asta în țările noastre vecine, susținând uh, state terțe să-și dezvolte sistemul de azil și capacitatea de a combate traficul de ființe umane. Ca atare, UE susține Turcia în eforturile ei de a oferi cazarea peste 4 milioane de refugiați. Facilitatea pentru refugiați în Turcia a fost mobilizată integral și este clar că aduce efecte tangibile. Peste 1,7 miliarde de refugiați vulnerabili beneficiază de uh, cel mai mare proiect umanitar european. Susținem peste 500 de copii refugiați ca ei să poată să meargă la școală. Partenerii noștri din Balcanii de Vest s-au dovedit uh, de încredere în administrarea fluxului migrație. Cu toate acestea, capacitățile de primire, în special în Serbia și Bosnia-Herzegovina, uh, sunt utilizate la maxim și migranții adesea trăiesc în condiții deosebite dificile. Capacități și asistență suplimentare sunt necesare pentru ca aceste țări să poată administra mai bine fluxul de migranți și să-i trateze pe aceștia într-o manieră umană. Susținând toate aceste acțiuni, UE oferă susținere tehnică și financiară în Balcanii de Vest prin programele regionale finanțate prin instrumentul de preaderare, așa încât aceste țări să sporească capacitatea de a-și ameliora sistemele naționale de gestionare a migranților. Am oferit peste 135 de milioane de euro ca asistență suplimentară pentru Serbia, Macedonia de Nord și Bosnia-Herzegovina. Asta prin instrumentul de preaderare și 32,6 milioane de euro prin ajutorul umanitar european. În toate aceste acțiuni, în interiorul și în exteriorul Europei, protecția celor mai vulnerabili, în special a copiilor, și a minorilor neînsoțiți rămân o prioritate pentru Comisie. Comisia face tot ce poate pentru a ajuta statele membre să abordeze aceste probleme de la frontierele externe. Demnitatea și siguranța tuturor persoanelor afectate trebuie să fie asigurată și ei trebuie protejați. S-au făcut multe, dar încă multe rămân de făcut. Trebuie să avem o înțelegere unitară a ce putem împreună să facem pentru realitatea migrației. Trebuie să ne reunim în jurul valorilor noastre comune și a responsabilităților noastre umanitare, încercând ca societatea noastră să fie mai integrată și mai coezivă. Mă bazez pe susținerea dumneavoastră, precum și a Consiliului. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Și acum putem începe cu intervențiile din numele grupurilor politice. Începem cu grupul uh, popularilor europeni. Are cuvântul mai întâi domnul Radev, un minut și jumătate. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toți Știm că ruta Balcanilor uh, Occidentali este una din rutele principale de sosire înspre Uniunea Europeană. Din păcate, anumite țări, cum ar fi Croația, Grecia, sunt primele țări care primesc această povară din cauza amplasării lor geografice și întotdeauna vor fi un punct de intrare și am văzut ceea ce s-a întâmplat la frontiera între Croația și Bosnia-Herzegovina și vedem de asemenea și ce se întâmplă și pe insulele grecești. Fluxurile de migrați nu se opresc niciodată acolo și în mod paradox e vorba de uh, oameni care caută protecție internațională, dar uh, puțin o solicită și ajung uh, la puncte de trecere nereglementate și de fapt cad pradă unor rețele de traficanți. În 2018, având în vedere presiunea migratorie de atunci, Comisia a alocat 6,7 milioane de euro pentru Croația pentru a ajuta această țară să gestioneze mai bine frontierele externe. Asta s-a făcut respectând pe deplin regulile europene, în așa fel încât să garantăm că toate măsurile care sunt luate la frontierele externe sunt proporționale, se respectă drepturile fundamentale și nu se încalcă în niciun fel legislația europeană. La începutul lui 2018, 36 de milioane au fost astfel puse la dispoziția Bosniei-Herzegovine pentru a face față unor nevoi urgente, având în vedere sosirea refugiaților și a, refugiaților și a migranților. Noi putem uh, proteja frontierele doar dacă respectăm uh, legea și convențiile internaționale, precum și demnitatea și drepturile fundamentale ale migranților. Croația și instituțiile europene uh, sunt cele care se vor ocupa de implementarea acestor reguli și de protecția frontierelor externe. Mulțumesc, respect, spune domnul președinte, respectați timpul alocat. Și acum, în numele socialiștilor și democraților, are cuvântul colegul Piri. Un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere fluxul masiv de uh, Ă, migranți din 2015 a reprezentat o, ă, o, o problemă importantă la frontierele noastre. Acum, între timp, au trecut 5 ani și statele membre au trebuit să găsească soluții, dar în continuare, în multe locuri, situația refugiaților la frontierele externe în continuare mai trebuie să fie uh, îmbunătățită și constatăm că uneori chiar se deteriorează. În continuare sunt oameni, femei, femei copii, bărbați care își pierd viața. În continuare acceptăm mii de oameni, printre care și minori, care sunt în uh, tabere, în condiții inumane timp, de, inumane, timp de ani de zile, așteptând să se definitiveze procedurile uh, în curs. Și în continuare, uh, centrele de detenție și acele rofulmo uh, nu reprezintă soluțiile de care avem nevoie. Eu sper că președinția croată va nota această dezbatere, uh, în această dezbatere îngrijorările noastre și le va transmite mai departe către Consiliu. Haideți să nu uităm că țările din jurul Uniunii Europene în continuare continuare primesc mare parte din refugiați. Dar, în același timp, să nu uităm că țări care sunt vecine, chiar proprii lor cetățeni își părăsesc acele țări. Deci trebuie să fim atenți și la probleme de drepturi ale omului în țări cum ar fi Turcia și Maro- Marocul. E vorba de valori, valori pentru demnitatea umană și e vorba de drepturi fundamentale care trebuie să se aplice și refugiaților care caută protecție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, dragă colegă, și acum în numele Renew Europe are cuvântul colegul Ațmani. Grație, președinte. Două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și Comisiei și prezentate Consiliului pentru că sunt alături de noi în această seară. Cred că a venit momentul să depășim acest blocaj uh, în domeniul migrației. Datorăm acest lucru uh, cetățenilor. Trebuie să re, um, să recâștigăm controlul asupra migrației. Pentru a păstra libertatea de circulație în zona Schengen avem nevoie de frontiere externe mai puternice uh, și grupul Renew propune, a, a propus uh, un pachet propriu, un, un nou pachet în ceea ce privește azilul și migrația pentru a pentru a nu ne mai confrunta cu presiuni atât de mari la frontierele externe, avem nevoie de acorduri cu state terțe în ceea ce privește migrația. Până atunci, avem nevoie de o abordare comună pentru solicitării de, solicitanții de azil care ajung în mod iregulat la frontierele externe. Ne dorim o, re- o registrare directă în momentul uh, sosirii. Uh, ne dorim condiții uh, omenești de uh, primire, o uh, primă evaluare în centrele de primire între uh, solicitanții uh, de azil care pot, au posibilitatea de a primi azil și cei care nu. O partajare, o responsabilitate uh, partajată când, vin, când vine vorba de returnarea solicitanților de azil, la căror cerere a fost refuzată. Am uh, mari așteptări față de noul pact privind migrația și azilul și sper că și ideile grupului Renew se vor regăsi în acest pact. Însă mm, aș avea în continuare două întrebări. Uh, doamna comisar este de acord cu grupul uh, politic Renew astfel încât Comisia Europeană, instituțiile europene să intervină la frontierele, să poată interveni la frontierele externe atunci când autoritățile statelor membre respective nu Uh, reacționează în mod adecvat și ce se întâmplă cu solicitanții de azil secundari din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, uh, stimate coleg, și acum în numele grupului Identitate și uh, Democrația are cuvântul domnul Van Tendrișe, un minut 30. Mulțumesc. În anii din urmă am fost inundați de valuri de migranți, dar el mai începutul, pentru că Populația Africii va crește până la 4 miliarde în acest uh, secol și majoritatea vor rămâne în Europa. Iată de ce va trebui să ne monitorizăm frontierele. Nu pentru că îi urâm pe cei care trăiesc în afara granițelor noastre, ci pentru că iubim pe cei care trăiesc în interiorul granițelor noastre activiștii de stânga și uh, alți activiști uh, folosesc în mod eronat drepturile omului pentru a promova migrația. Uh, doresc ca unii care nu sunt cetățeni ai UE să capete drepturi și asta cu cooperarea unor judecători care habar n ce se întâmplă în lume. Convenția Europeană pentru Drepturile Omului e acolo pentru a proteja pe cetățenii noștri împotriva tiraniei. Eurez a devenit un instrument de a promova o politică a frontierelor deschise. Și a băgat pe gât populațiilor noastre aceste uh, lucruri. Ar trebui să rezolvăm problema la frontierele noastre, refuzând pe oricine încearcă să intre și trebuie retrimiși la ei acasă. Vă mulțumesc, domnule Fantendri, și acum, în numele verzilor, are cuvântul uh, un minut și jumătate mm, doamna Stric. Domnule președinte, dacă vorbim de frontiere externe, vorbim și de răspundere comună, nu numai pentru a controla cine intră, ci să vedem și cum sunt tratați oamenii aceia, să aibă acces la procedurile de azil, dacă sunt tratați cu demnitate, dacă procedurile sunt respectate. Cu toate acestea știm bine că la multe frontiere regulile nu sunt întotdeauna respectate și că avem refulmău cam peste tot în Europa. Și știm că Uh, mâine chiar Curtea de la Strasburg va lua o decizie referitor la un caz uh, din Spania. Aceste trimitere înapoi pot fi însoțite și cu o adevărată traumă pentru acești oameni. Și asta a fost cazul, uh, pare să, din mărturii recente la frontierele din Croația. Și uh, mulți au fost șocați săptămâna trecută să afle că din cei implicați în aceste cazuri de uh, pushback, de trimitere înapoi, aceste cazuri au implica și violență, dar guvernul nu a reacționat. Însă violența va continua dacă Uniunea Europeană va uh, fi indiferentă la aceste cazuri de violență. Ne putem respecta valorile doar dacă ne pasă și de această violență la frontiere și dacă luăm măsuri pentru a asigura conformitatea. Așa că do- rog Comisia Europeană să facă o anchetă pentru a analiza aceste plângeri și, acest, și aceste afirmații. Iar ancheta trebuie să facă parte și din evaluarea Schengen. Comisia ne-a informat de faptul că a um, finanțat anumite măsuri în Croația și că situația poate fi îmbunătățită, dar banii aceștia nu sunt folosiți pentru monitorizare la intrarea uh, la frontiere, acolo unde se întâmplă aceste pushback, aceste refulmo. Atunci întrebarea este cât de serios, cât de uh, atenție serioasă acordă Comisia la aceste cazuri. Uh, pentru că e vorba de încălcări ale drepturilor omului la frontieră, așa că aș vrea să-mi spună doamna comisar ce măsuri va lua pentru a monitoriza aceste situații și pentru a... și-a fost întreruptă oratora. Colegii, vi prego di rispettare... Președintele, dragi colegi, vă rog să respectați timpul alocat. În numele ECR are cuvântul acum domnul... Pentru un minut, domnul Bruzinski, vă rog. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Combaterea cauzelor migrației um, este unul din cele mai importante elemente pentru a, ge- pentru a gestiona uh, migrația. Um, instabilitatea și războaiele din, țari, din țările vecine sunt adevărate cauze ale fenomenului migratoriu, dar de asemenea și o atitudine uh, irresponsabilă, naivă, fraza Herzlich Willkommen, bine ați venit din anul 2015, ceea ce a însemnat că mulți refugiați nu au uh, putut fi Uh, mulți refugiați nu au putut fi ajutați pentru că au fost dați deoparte de migranți uh, economici. Până acum, influența Uniunii Europene asupra țărilor uh, vecine nu a fost uh, suficientă și nu au, uh, nu au scăzut adevăratele amenințări, ceea ce face să, să, să devină posibil să ne confruntăm cu o altă criză migratorie. Deci trebuie să spunem cu toată claritatea că avem nevoie de măsuri țintite și uh, statele membre să dea dovadă de mai multă bunăvoință. Domnul președinte, dragi uh, colegi, dacă continuați să vă depășiți cu, cu atât de mult timpul alocat, o să mă obligați să vă tai microfonul și v-aș ruga să nu faceți acest lucru. Și acum, în numele GUE, NGL, are cuvântul doamna Ernst, vă rog. Cu microfon, vă rog. Este uh, bine să avem o politică de gestionare a frontierelor euro- euro- europeană și nu una de care să se ocupe doar Croația, de exemplu, și este uh, corect faptul că avem nevoie de o soluție europeană la această problemă și pot să înțeleg faptul că Croația, dat, uh, datorită cat, situației catastrofale de pe insulele grecești, dorește să evită crearea unui centru de, de, de primire în Croația. Însă nu sunt motive care să uh, permită uh, asmuțirea câinilor asupra unor refugiați, confiscarea telefonelor celulare, alimentelor uh, refugiaților, ca aceștia să fie lăsați cu răni netratate. Uh, probleme europene nerezolvate nu pot, uh, nu pot justifica asemenea tratamente împotriva unor oameni. Și Croația a, a semnat convenția Uh, împotriv, privind uh, nerecurgerea la tortură, de exemplu, și dreptul trebuie să fie respectat de toate statele membre. Vă mulțumesc, care acum cuvântul pentru un minut, domnul Papadakis. În Siriza, guvernul noi în democrații continuă politica de represiune și asta prin decrete prin care decide să construiască închisori pe insulele Elene, sau bazându-se pe propunerea germană în ce privește regulamentul de la Dublin. Nu vom continua să închidem în închisori, de fapt, niște solicitanți de azil. Prea puțin vor obține azilul, majoritatea vor fi expulzați și foarte puțin vor intra, de fapt, pe teritoriul UE. Guvernul elen anunță punerea în aplicare a unei directive returnare care va face ca refugiații să reia calvarul, drumul înapoi, uh, urmare a politicii imperialiste care uh, nu a făcut decât să stimuleze războaiele. Mă refer la Statele Unite, UE și NATO. Grecia ar trebui să se retragă din uh, acordul UE-Turcia și din uh, reclamantul de la Dublin să lăsăm refugiații să meargă unde vor ei. Acum, pentru un minut, domnul Socol. Podpredsednice. Meni upravo nevjerojatno. Mulțumesc, domnule președinte. Este incredibil că aici, încă o dată, Uh, avem ocazia să auzim acele fake news, vești false în ceea ce privește ceea ce se întâmplă în Croația. Singura sursă de informare pentru aceste afirmații sunt, de fapt, organizații care au o agendă politică pentru a păta uh, guvernul croat în așa fel încât să-l împiedice să negocieze intrarea în Schengen și se bazează pe uh, mărturii ale așa zisilor, așa zisilor refugiați, migranți, Car noi nu știm cine sunt. Sunt oameni care au vrut să traverseze frontiera în mod ilegal de 5-6 ori și atunci, pentru că n-au reușit, atunci uh, uh, s-au semnalat că uh, pe lângă autoritățile croate. Dar nu avem niciun caz cu verificare, cu dovezi. Nici poliția, nici tribunalele nu au reușit să depisteze astfel de cazuri, de dosare. Autoritățile noastre luptă împotriva uh, uh, uh, sosirilor ilegale. E vorba de mii și mii de kilometri uh, de frontieră și nu uitați constatați că anul trecut am reușit să preîntâmpinăm foarte multe cazuri de astfel de sosire egale. 99 de traficanți uh, au fost uh, uh, arestați și uh, să știți că uh, eficiența noastră deranjează pe unii. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. De... Stimate coleg, doamna Ens dorește să vă adreseze o întrebare prin procedura cartonașului albastru. Acceptați această întrebare? Vă rog. Da, sunt foarte surprinsă pentru că există o sumedenie de dovezi privind uh, numărul masiv de returnări care au loc la frontiera croată și faptul că aproape uh, toți migranții vizați au fost uh, re- returnați fără să uh, le fie primită solicitarea de azil. Oare ați auzit de toate aceste chestiuni? Ați auzit de faptul că mulți, mulți refugiați se plâng de faptul că au devenit obiectul unor acte violente. Vi- ignorați acest lucru sau sunteți uh, pregătiți să uh, priviți uh, și să acceptați realitatea? Uh uo sam mnogo lai u ivotu ali to to tisuu puta ponavljate jednu la to ju nee uiniti istinom. Da, mulțumesc. Să știți că eu am auzit multe minciuni la viața mea, dar minciunile astea care sunt repetate așa de mii de ori și care încearcă să uh, utilizeze uh, situația Croației, uh, E incredibil. De multe ori cei care uh, ajung la noi pretind că vin din anumite țări unde e situație de război, dar de fapt nu e adevărat. Ei sunt cei care spun aceste minciuni. Și e adevărat că, da, cei care mint sunt returnați. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Santos. Un minut 30, vă rog. Nu putem ignora teribilă situația Vă mulțumesc domnule președinte, nu putem ignora situația groaznică a migranților, a refugiaților de peste toată lumea și mă gândesc mai ales la situația de la frontierele Uniunii Europene. Situația pe care am văzut-o cu ochii mei cu ocazia în care am vizitat uh, granița între Croația și Bosnia și Herțegovina. Acolo am văzut și am auzit povești uh, groaznice despre uh, tratamentul um, inuman, degradant, din partea uh, polițiștilor de frontieră croați față de cei care au căutat, pur și simplu căutau viața mai bună. Astăzi uh, am uh, aflat că există o inițiativă din partea Parlamentului de a fi începută o anchetă a situației și aș dori să cer comisiei să se uită la unele, la câteva din fotografiile șocante pe care le am eu pe care se văd uh, num, un număr mare de refugiați în Bosnia, inclusiv minori neînsoțiți, care trăiesc în condiții care ar trebui să fie inacceptabile. Mulți dintre ei încearcă și speră să-și regăsească membrii familiilor care se află deja în Europa. Aceste imagini dăunează um, Europei Noul uh, plan trebuie să prevadă canale legale uh, sigure pentru migranți, uh, emiterea de vize speciale și să se ocupe și de chestiunea reintegrării familiilor. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Santos. Există o cerere uh, din partea doamnei uh, Glavac de a vă adresa o întrebare. Nu știu dacă o acceptați sau nu. Și apoi, dragi colegi, doream să vă spun că o să acceptăm un singur cartonaș albastru pe orator și o să, o să permit uh, o întrebare, adresarea unei întrebări doar colegilor care își manifestă intenția cel mai repede. Acceptați această întrebare din partea doamnei Glavac? Vă rog. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Stimată colegă, eu uh, provin din Croația și aș dori să vă spun că, din păcate, Croația are în continuare memorii dureroase ca urmare a agresiunii din partea Serbiei. Deci am, uh, am avut mii și zeci de mii de refugiați uh, de război. Deci va juga să nu vă referiți la o situație pe care nu o cunoașteți și pe care nu o înțelegeți. Eu trăiesc în Croația și Croația încearcă să trateze fluxul de refugiați de la uh, frontiera externă, re- respectând, uh, um, respectând cu totul uh, standardele europene da, dar eh, trebuie să faceți acest lucru respectând drepturile omului și dreptul eh, internațional. Dacă Croația trebuie să eh, dorește să-și protejeze frontierele în aceste condiții, de ce nu acceptă uh, o anchetă a situației de la, front, uh, de la frontieră pentru a vedea uh, ce se întâmplă acolo în mod real? Mulțumesc, doamna Pagaza un minut. Grație, președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stați un pic. Doamna comisar Dale, dacă eu nu mă înșel și v-am înțeles eu bine, dumneavoastră a spus că facem tot ce putem tot ce ne stă în putință. Păi nu e chiar așa, ne, chiar nu facem tot ceea ce ne stă în putință. Știm foarte bine că regulamentul Dublin nu funcționează și totuși Consiliul îl blochează. Nu avem o politică comună de azil și imigrație legală care ar fi metoda pentru a pune capăt acestei catastrofe. Haideți, nu facem chiar tot ce ne stă în putință. Dacă nu mă așel, noastră a spus că am obținut deja multe. Da, am obținut uh, Uh, ca, ca oameni să fie în, într-un infern. Țări precum Libia, în care noi venim cu sprijin pentru a ușura suferința, dar să știți că nu vom reuși dacă nu facem ceea ce este mai important, și anume să declarăm Libia drept țară care nu este sigură. Asta o putem face. Când anume? Când anume se va utiliza tot ceea ce stă la dispoziția noastră, doamna comisar Dali? Drepturile fundamentale nu sunt doar cuvinte. Noi uh, Uitați-vă, e vorba de drepturi fundamentale, e vorba de funcționari care trebuie să le respecte, dar uh, să știți, dacă e să dăm dovadă de seriozitate, nu, ne putem permite asta. Mulțumesc! Grazie mille. Adesso... Vă mulțumesc! Are cuvântul uh, domnul Barde la 1 minut 30. Mulțumesc, domnule președinte. Celebra criza refugiaților, ce a demarat în 2015, nu mai e o criză pentru că fluxul masiv de migranți pe continentul european nu doar continuă, ci pur și simplu ne înneacă. Sosirile au dublat în uh, ultimii doi ani. În 2019 vorbim de 75.000 de persoane pe insula Samos. Practic, numărul de locuitori a fost depășit. Turcia a demonstrat ineficacitatea totală a Frontex și obsolescența acordului pe care îl avem uh, din 2015 cu Turcia. Putem să ne indignăm de condițiile în care trăiesc migranții și clandestinii, dar acestea sunt efectele problemei, ar trebui mai degrabă să ne ocupăm de cauze. Aceste drame, prin actele lor politice, uh, incită pe acești oameni să vină în Europa și contribuim la aceste uh, drame Uh, pentru că nu avem mijloace de disuasiune. Frontiera maritimă cu Turcia e plină de embarcații clandestine. Grecia e pe care cea bună și ar trebui să ajutăm Grecia mai degrabă decât să o arătăm cu degetul. Orice persoană poate să-și părățească țara dacă e persecutată, și ace- dar acest principiu nu trebuie să justifice uh, faptul că um, țara unor altor, altor cetățeni să fie afectată de acest flux masiv. Mulțumesc foarte mult. Acum dăm cuvântul domnului Marcart. Un minut și jumătate, vă rog. Ja, vielen Dank. Um... Vă mulțumesc. Eu am crescut în Europa și când am crescut aici în Europa, m-am, mă gândeam că nerespectarea drepturilor omului, că uh, Uh, crizele umanitare sunt uh, chestiuni care se întâmplă altundeva, nu în state membre ale Uniunii Europene. Am participat la misiuni de căutare și de salvare pe Marea, Med- pe Marea Mediterană și am văzut că milițiile înarmate se bucură de mai mult sprijin din partea europeană decât uh, o fac refugiații. M-am întâlnit și cu refugiați sirieni care m-au întrebat de ce sunt tratați de Europa ca niște animale și nu am știut ce să le răspund. La frontiera Croației, nu ONG-urile, nu doar ONG-urile se referă la această politică de returnare, ci, ci uh, este vorba de reprezentantul Uniunii Europene din Bosnia-Herzegovina care se referă la toate aceste cazuri. Deci există cazuri la frontierele externe um, de nerespectare a drepturilor omului și lucrurile nu pot funcționa la nesfârșit într-o adevărată democrație. Um, eu um, îmi doresc să pot să cred în continuare în idealurile pe care le-am avut în, în momentul în care am crescut și uh, tocmai de aceea am adresez uh, comisiei să garanteze o anchetă independentă în, în Croația, să vedem ce se întâmplă la frontiera Croației și ar fi important ca și Croația că, ca și Croația să demonstreze că nu are nimic de ascuns, însă, din păcate, nu acceptă crearea unui, observ, un, unui observator a situației de acolo. Vă, vă mulțumesc, domnule Marcard. Uh, doamna Zofco dorește să vă adreseze o întrebare. Acceptați? Vă rog. Cu microfon, vă rog. Domnule Markert, în, uh, cu ocazia războiului din fosta Iugoslavia am fost uh, refugiați și am lucrat împreună cu mii de refugiați din fosta Iugoslavie și există o singură posibilitate uh, pentru a stabili dacă poliția face lucruri bune sau rele. Ceea ce a spus dumneavoastră sunt minciuni minciuni sfruntate și nu ajutați unui solicitant de azil prin asemenea minciuni, pentru că vă uh, Astfel nu faceți decât să dăunați adevăraților uh, solicitanți de azil și adevăraților refugiați, uh, acuzând Croația de uh, acțiuni pentru care nu este deloc responsabilă. Sunt foarte mulți, există un milion de refugiați ca urmare a fostului război din, război din fosta Iugoslavia care se bucură de, de protecția asta, Domnul Marcar. Da, am spus ceva în legătură cu acest subiect, însă mă întreb ce înseamnă acest lucru. Um, ce, uh, îi acuzați pe toți cei care încearcă să afle ce se întâmplă la fața locului, care fac înregistrări video a acestor returnări și spuneți că este vorba de știri uh, false um, nu doresc să, să vă dau lecții, însă dacă ați avut într-adevăr această experiență proprie, poate uh, ați face, ar fi o idee bună dacă ați discuta cu cei din Bosnia-Herzegovina care au spus că au fost biciuiți și care nu cred că s-au autoflagelat. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul domnului uh, Francos. Fragos, un minut. Mulțumesc, domnule președinte Aș vrea să mă adresez tuturor grecilor care ne urmăresc dezbaterile pe internet. Mă adresez locuitorilor din insulele uh, Patmos, Lesbos, Samos, care au văzut și au văzut țara transformată într-un fel de califat fără frontiere. ONG-urile, muzulmanii care sosesc își doresc ca să dispară creștinismul și să umple Europa de moschee. Așa că noi trebuie să onorăm valorile și principiile pe care le-am moștenit de la părinții noștri. E o rușine că se folosesc banii contribuabililor europeni pentru cheltuielile de ședere pentru acești migranți, în timp ce grecii, din cauza crizei, trebuie să trăiască și bă, trăiesc în mașini. Uh, noi cerem să avem o adevărată uniune creștină care să se bizuie pe uh, o familie. Nu ne dorim o astfel de Europa multiculturală. Colega, adesso la parola... Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Arvanitis, un minut. Mulțumesc. Cred că am pierdut din vedere esența dezbaterii. Vorbim azi de frontierele europene și trebuie insistat asupra faptului că refugiatul sau migrantul sunt definiții diferite. Ei fug de un infern, un infern al războiului, pentru a uh, veni aici într-un infern european. Opresiunea, represiunea de stat și uh, a poliției. Că e în Serbia, Croația, Ungaria sau România, în fiecare zi există incidente uh, de expulzări cu violență. Am fost pe teren, reprezentanții ai Parlamentului au fost pe teren, avem imagini și când uh, le proiectăm, uh, când arătăm uh, ce tratament rezervă poliția acestor oameni, apar și demnitare țărilor respective să ne spună că sunt minciuni. Dar e o rușine La noi se folosesc uh, baraje plutitoare. Milioane de oameni mor de frig și de foame. Spuneți-ne ce vă gândiți să faceți, ce propunem la nivel european. Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul Ponsati Obiolț. Un minut. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte ne putem uita la refugiați și să considerăm că e ceva o afacere externă. Ca să fii refugiat, e, poate fi ceva foarte important pentru mulți dintre noi, pentru că multe generații de europeni, chiar și cei din țara mea care au uh, fugit de fascismul uh, lui Franco acum mulți ani de zile, au uh, reușit să-și regăsească drepturile datorită statutului de refugiați. Astăzi, copiii și nepoții acestor refugiați de atunci se află acum în Parlament și cine știe, poate că sunt și ei uh, părinți și bunici ai viitorilor refugiați. Să fii un refugiat, asta înseamnă că ești uh, de asemenea și un invitat binevenit în Europa și uh, statutul de refugiat trebuie să-ți ofere o siguranță. Oricine care fuge de război război, indiferent că e vorba de război economic sau război cu arme, trebuie să se simtă bine primit în Europa. Că Europa este o casă și nu să nu plătească pentru păcatele colonialismului, pentru a le răscumpăra, ci pentru a accelera pacea și progresul în lume. Mulțumesc! Thank you, grazie mille. Adesso la parola... Vă mulțumesc. care cuvântul acum doamna Dupont, un minut. Președinte. Stimată domnule președinte, dragi colegi, nu, cu ocazia ultimei uh, uh, reuniuni plenare am discutat uh, situația refugiaților din insulele grecești, acum discutăm și uh, situația de la frontiera uh, Croației. Este evident că o politică de azil poate funcționa doar dacă sunt respectate standarde internaționale, poate funcționa nu doar dacă ajungem la o adevărată politică comună pentru care avem nevoie de protecția frontierelor ex- externe atât Grecia cât și Croația trebuie să respecte uh, reguli, însă nici nu trebuie să fie lăsate singure în fața responsabilităților. Aceasta trebuie să fie abordarea uh, europeană și mm, aș dori să întreb Consiliul și, uh, și, com- și Comisia dacă ceea ce se întâmplă acum la frontierele externe nu ne determină să reformăm politica de azil, a de azil dacă nu profităm de această fereastră de ocazie, mă întreb ce, ce ne va determina să facem acest lucru. Domnul Lopez Aguilar, un minut domnule președinte. Doamna comisar Dale, suferințele, lipsa de asistență medicală, de asistență juridică sau de informare pur și simplu, e o încălcare flagrantă a dreptului internațional și european. Directiva referitor la azil din 2013, de aceea Comisia are obligația să intervină, indiferent unde. Indiferent unde au loc returnări, explozări masive la frontieră cu o încălcare flagrantă a protocolului 4 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Și e vorba de articolul 19 din tratat care include toate, toate statele membre. Indiferent unde se întâmplă acest lucru, Comisia trebuie să asigure respectarea uh, uh, criteriilor, accesul la uh, finanțare și respectarea drepturilor fundamentale. Uh, mă refer aici și la fondul referitor la azil și migrație. Comisia, evident, trebuie să, să se asigure că nu se pot face niciun fel de returnări și expulsări în țări precum Libia. Comisia are obligația să deschidă odată pentru doamna canale sigure de acces sigur pentru Uniunea Europeană, în așa fel încât să nu și pună în pericol oamenii aceștia viața. Pentru că Parlamentul European în mandatul precedent a cerut acest lucru și aceasta este misiunea dumneavoastră în actualul mandat. Mulțumesc, gracias. E... Eh, Colega, c'è una blue card. Vă mulțumesc, stimate coleg. Doamna Șoidrova dorește să vă adreseze o întrebare prin cartonașul albastru. Acceptați? Vă rog, Mihaela. Pakovanie, tady žád social... Dragi dragi colegi, în mod uh, repetat din partea social-democraților ni se spune cât ar trebui să fim de deschiși față de acești uh, mii de refugiați. Eu sunt uh, de acord că Uniunea Europeană mm, trebuie să devină o destinație sigură pentru cei care caută într-adevăr un refugiu. Însă ministrul, ministrul de interne din Republica Cehă îi, îi cerusem acestuia să să primească 50 de minori neînsoțiți dintr-o tabără de, de refugiați din Siria și uh, a refuzat acest lucru. Deci eu provin dintr-o țară care a refuzat să primească 50 de minori neînso- neînsoțiți. Ministru... În întrebarea dumneavoastră ați menționat socialiști europeni și ministrul ceh. Eu să știți că n-am menționat nicio familie politică și nicio țară anume. Dar vreau să vă amintesc că cei care doresc să intre în Parlamentul European au făcut-o reprezentând anumite state membre. Deci, au semnat Carta Drepturilor Fundamentale, tratatele fondatoare și s-au angajat să respecte dreptul fundamental pentru azil și dreptul umanitar internațional. Și se aplică tuturor statelor membre și chiar și pentru dumneavoastră. Deci nu avem nicio portiță de scăpare. Suntem obligați în întregime. Asta înseamnă că trebuie să respectăm solicitanții de azil. Astăzi am discutat despre FADO, tocmai ca să îmbunătățim controlul acces accesului la frontierele externe. Dar, odată ce acești oameni au ajuns pe teritoriul nostru, trebuie să fie protejați de către toate statele membre, așa cum scrie la Carta Drepturilor Fundamentale. Eh, caro colega, adesso la parola. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Ioveva, un minut. Grație. smo priča poročanju o krati. Mulțumesc. încălcările drepturilor uh, umane uh, pentru uh, migranți se produc și la frontiera Croației. <laughs> Nu mai spun că suntem la președinția Consiliului și vedem o grămadă de uh, reprezentanței guvernului croat, nu așa? Dar, iată, luna trecută un grup de ONG-uri au publicat un raport cu ce s-a întâmplat anul trecut. Documentele arată că autoritățile croate îi trimit pe acești oameni înapoi în Bosnia-Herzegovina, bătându-i uh, desculți, uh, uneori smulgând hainele de pe ei. Chiar și ombudsmanul croat, uh, agențiile europene, anumiți ofițeri de poliție croați au uh, ridicat astfel de probleme și în mandatul anterior au spus că, de fapt, Croația îndeplinește criteriile pentru Schengen. Cum e posibil? Am să vă arăt data viitoare pozele pe care le-am făcut eu personal pe teren în toiul nopții fără să mă vadă nimeni. Mulțumesc foarte mult. Spune președintele, aveți o întrebare cu cartonaș albastru. Acceptați? Da, vă rog. Colegul Ressler. Hvala puno. Poštovana kolegice Joveva, jasno je da sve osobe koje žele... Stimate kolega, toate persoanele care doresc protecție internațională pot să o solicite. Și asta conform Uh, documentelor de călătorie de care dispun și pe care le prezintă la punctele de trecere a frontierei. E adevărat că citați multe evenimente care chiar au avut loc, dar credeți oare Mm, câte cereri de azil există realmente în Croația și câte persoane care trec frontiera o fac prin mm, posturile de trecere a frontierei și nu uh, ilegal. Stimate coleg, eu nu vorbeam despre uh, pragul minim uh, de condițiile minime pentru solicitarea azilului. Eu am spus ce se întâmplă la frontierele externe ale UE, special în Croația spuneți că nu e adevărat, poate că nu trăim în aceeași lume, poate că putem să bem o cafea împreună și să ne uităm împreună la videourile și fotografiile despre care vorbeam. Am fost pe teren ca reporter, dar am să mă duc de data asta ca politician și am să merg cu plăcere pentru că atunci aș putea să vă demonstrez personal uh, ce se întâmplă acolo. Mulțumesc, până președintele. Acum cuvântul domnului Blașco, un minut. Prosim. Vážený pane předsedající, děkuji vám za slovo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca om, Mm, îmi pare foarte rău să văd în ce situație se află mii de migranți la frontierele externe ale Uniunii Europene. În calitate de eurodeputat, membru al Parlamentului European, mă deranjează abordarea irresponsabilă a autorităților pentru a rezolva uh, fenomenul uh, migrației, pentru că majoritatea migrațiilor provin din țări unde nu există războaie. Este evident că doresc să vină în Europa doar pentru a trăi o viață mai ușoară, pentru a se bucura de, uh, de avantaje sociale. Și mă întreb, oare nu ne confruntăm cu probleme noi înșine în domeniul uh, social? Cu ce, de ce sunt uh, preferați migranții față de cei care lucrează și plătesc aici impozite? de ce sunt preferați față de pensionari care au lucrat toată viața, au plătit toată viața impozită și nu se bucură de aceleași uh, avantaje. Nu vă dați seama că acest lucru duce la, la o politică asocială până la urmă. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum pentru un minut, domnul Böselager? Acum două săptămâni am discutat deja despre situația de pe insulele grece și mă întreb cât de mult s-au schimbat lucrurile pe teren de când am vorbit de această situație. Și răspunsul este că situația s-a înrăutățit. N-am făcut nimic la nivel european ca să îmbunătățim lucrurile. Da, în continuare acordăm fonduri, dar până la urmă ideea să avem acele bariere plutitoare pentru a-i împiedica pe oameni să vină și să ceară azil, eh, oamenii acum pot protestează, atât populația cât și refugiații. Acum, vă rog, haideți să nu mai jucăm acest ping-pong între Comisie și uh, uh, Consiliu și să facem ce putem pentru a îmbunătăți situația la fața locului. Asta înseamnă să avem mecanisme de protecție civilă, să le activăm de, în partea Comisiei. Și asta înseamnă la nivel de Consiliu să acceptăm că, uh, că minorii, refugiații au nevoie de ajutorul nostru concret la fața locului. Și asta e o acțiune care putem face azi, nu mâine. Vă mulțumesc, stimată coleg. Are acum cuvântul mm, pentru minut domnul uh, Giambatski. Уважаеми, чувам, че критикувате Хрватска. Mulțumesc, domnule președinte. Nu aveți niciun temei pentru a critica Croația, Bulgaria sau Grecia, pentru că noi, țările noastre, vă protejează pe voi toți de musulmani, de jihadiști, de teroriști. Noi suntem cei care îi oprim pe cei care au venit să invadeze orașele europene și fiecare țară trebuie să-și protejeze frontierele. Fiecare țară e suverană și niciunul dintre noi nu poate solicita unui alt stat să permită teroriștilor să intre pe teritoriul. Dar care e ipocrizia? Hai să vă explic. Niciunul dintre voi care pretind că le pasă atât de mult, nu a dat niciun exemplu personal. Vă rog să ridicați mâna oricare dintre voi care a primit acasă la voi vreunul uh, din Afganistan sau vreun uh, jihadist care să împartă salonul copiii voștri. Aștept cu mare interes să văd că se ridică niște mâini în sală, dar nu sunt. Și atunci hai să nu fim ipocriți. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! stimate coleg. Are cuvântul acum pentru un minut doamna Walsh. Vă mulțumesc. Mă surprinde faptul că nu au existat întrebări uh, adresate colegului antevorbitorul meu de la ECR. Vedem că tot mai mulți oameni uh, caută o viață mai bună în Uniunea Europeană, uh, încercând să scape de violență, de catastrofe climatice, de exemplu. Um, toate centrele de primire se confruntă cu presiuni tocmai pentru oamenii care sunt mai uh, vulnerabili și uităm că trebuie să, să ne susținem frații și surorile. Condițiile de viață acolo sunt intolerabile. Nu putem nu, nu se poate ca doar un număr restrâns de țări să-i, să-i primească pe toți. Este nevoie de ajutor european. Proiectul european a devenit victima propriului uh, succes. Trebuie să dăm dovadă de mai multă compasiune față de cei care își riscă viața pentru a ajunge aici și cred că trebuie să ajutăm mai mult, să ajutăm mai mult statele care se confruntă uh, cu majoritatea oamenilor care sosesc în Europa. Deci uh, îmi dau seama că nu mai avem, nu mai am foarte mult uh, timp și, doamna comisar, poate ar fi util ca această conversație, să, această dezbatere să fie organizată într-un moment mai propice din zi, astfel încât mai multă lume să poată participa. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna, domnul Folat, un minut. Zweimal war ich persönlich vor Ort. De două ori am fost la fața locului pentru ca să mă uit care este situația la uh, granițele frontierei, mai ales în direcția Bosnia și Croația. Și situația nu s-a schimbat deloc, mai ales în ceea ce privește pe minorii uh, neacompaniați. Populația este depășită de situație și se simte trădată de Uniunea Europeană, vândută și lăsată de izbeliște. Retorică precum cea din această seară din partea Comisiei sau Consiliului nu ne ajută prea mult această politică a struțului nu face decât să-i strice Uniunii Europene mult mai mult decât îi strică Brexitul, pentru că distruge, de fapt, pe termen lung Uniunea Europeană. Aveți grijă pentru ca acolo să se rezolve situația umanitară, mai ales copiii trebuie să fie scoși din acea zonă și trebuie să aveți grijă să existe un, o monitorizare adevărată a evenimentelor la graniță să creăm în fine un sistem de azil solidar eh, european, fără abuzuri și fără pushback-uri ilegale. Nu se poate găsi o soluție decât eh, pe baza drepturilor omului. Trebuie să fim profesioniști pentru că altfel ne mai pierdem și ultima formă de credibilitate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Iar acum aș vrea să vă salut, în primul rând, bună seara și uh, pe cei 450 uh, de milioane de europeni care se pot uh, conecta online. Doamna Sadone are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Refugiații, migranții în uh, taberele de uh, refugiați uh, sunt din ce în ce mai mulți, Europa este ipocrită pentru că are o politică de emigrație fără frâne, o primire cu orice preț, au venit de aceea în mase și sunt sub, obligați să trăiască în tabere, în periferii și dacă nu trebuie să, se, să înceapă delinvența. De ce facem așa ceva? Mai bine să vorbim despre, decât să vorbim despre condiția migranților, să ne gândim și la ce se întâmplă cu statele mediterane. De ce nu blocați debarcările? De ce nu controlați situația la origine? De ce nu controlați plecările? Sigur că aplaudați aici, e foarte frumos ONG-urile, tot ce fac, dar după aceea ce se întâmplă? Cine sunt cei care trebuie să iasă pe mare? Singura viziune posibilă este Matteo Salvini. Trebuie să spunem stop uh, migrației clandestinii, să combatem traficanții și să punem uh, o capăt a uh, businessului acesta de primire a tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Crug de la ICR are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor. Dacă ne uităm la media liberale, am avea impresia că criza migrației s-a terminat acum 2 ani, însă 4 ani chiar. Dar ea continuă. Aspectele umanitare la granițele externe și criza migrației în Europa. Vedem statistici care dovedesc că situația este încă foarte dificilă. Consecințele politicilor Uniunii Europene din 2015 de, deschide, de deschidere a granițelor pentru toată lumea se văd acum Majoritatea celor care au intrat au fost clasificați ca fiind refugiați, deși majoritatea de fapt erau migranți economici. Poate că acum ne confruntăm cu rezultatele unor activități deliberate care au avut ca scop să aducă milioane de oameni în Uniunea Europeană ca să construiască o Uniune Europeană nouă, un cetățean nou, necreștin. Uniunea Europeană are resursele necesare dar are nevoie de o nouă ideolo ideologie, nu de cea marxistă. Mulțumesc foarte mult, domnul Melo de la PP. O Europa cu frontierele deschise este o utopia unei stângi responsabile în acest Parlament. Nu există nicio țară din Europa în care frontierele chiar sunt deschise, unde se poate intra cum vrei. Uniunea Europeană nu poate să fie altfel. Trebuie să respectăm și să îmbunătățim condi- condițiile de viață ale persoanelor și să le primim cu umanitate. Dar de aici Până, fiind dat că resursele sunt foarte um, restrânse, trebuie să găsim o soluție de control a frontierelor externe a Uniunii Europene și trebuie să facem diferența între lucruri. Una sunt refugiații, pe de altă parte sunt migranții refugiații au tratate și legi care nu sunt aceleași ca cele care se aplică migranților. Sunt realități diferite cine este considerat refugiat fuge pentru a-și salva viața și vrea, trebuie să fie primit așa cum o spun legile și tratatele. Dar cine caută de muncă, cine e migrant trebuie să intre sau nu, în funcție de legile la care este supus, în funcție de țările respective, pentru că acolo se aplică principiul de subsidiaritate. Fiecare țară știe câți migranți are nevoie și de, cât, și ca, de care migranți are nevoie. Nu este normal să nu facem distinția aceasta, pentru că punem în, în la îndoială sistemul nostru social de muncă și democratic. Dar aceasta este diferența pe care trebuie să o identificăm. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Aș vrea să vă rog să vă respectați minutul pe care vi l-a acordat uh, serviciile. Acum domnul Noizer de la SCD, Doamna Noizer. A, îmi cer scuze. Era un cartonaș albastru și vreau să știu dacă doriți să-l acceptați, domnule Melu. Acceptați cartonașul albastru? Da? Poftiți, vă rog. Bun. Ați spus, domnule Melo, că există o situație diferită, un temei juridic diferit între refugiați și migranți. E adevărat, dar o întrebare am eu. Migranții au și ei drepturile omului, drepturile fundamentale sau pentru migranți nu se aplică drepturile omului, ci doar pentru refugiați? Stimată doamnă deputat, dacă doriți să intrați în Pakistan, în India,